urmărim acest acord, să-l gestionăm așa cum trebuie și să ne asigurăm că implică participarea acordului de la Paris și răspândirea unor soluții ecologice europene în toată lumea. Deci trebuie să trecem de acest moment greu și să mergem mai departe. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, doamna Scott Cato. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Negocieri europene de la uh, conferința climatică de la Madrid, vor să se dea lideri în combaterea schimbărilor climatice, dar în continuare ignorăm dovezile științifice și nu spunem adevărul. Adevărul este că trebuie să ajungem la emisii zero nete de carbon până în 2030, ceea ce cere schimbări majore în întregul continent european. Suntem uh, ipo- ipocriți atunci când vorbim doar despre emisiile de dioxid de carbon, ignorând dioxidul de carbon din bunurile pe care le consumăm prin importuri. Noul pactul, pact ecologic european nu are nicio noimă dacă nu este susținut și de o politică comercială uh, corespunzătoare. Ce a considerat Bolsonaro? Că acest acord este o undă verde pentru a-și distruge pădurile. Un adevărat pact ecologic european necesită o schimbare radicală a stilului nostru de viață și o politică comercială diferită care să respecte uh, natura ca un bun al întregii umanități. Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor, două minute, domnul Hakarainen. Arvoisa puhemies, tämäkin asian esillä vihreiden. Mulțumesc. Da, acest subiect... Președinte, este o inițiativă a verzilor. E un fel de nebunie legată de climă și trebuie să spun că verde, verzii astăzi sunt grupul politic cel care e cel mai pernicios pentru că trăiește o lume iluzorie care nimic de a face cu realitatea și cu clima. Uniunea Europeană a stabilit niște obiective climatice care sunt în afara realității și sunt imposibil de realizat. Banii sunt împărțiți aiurea fără niciun fel de obiectiv clar, iar pactul ecologic stă la baza acestei situații. Pactul ecologic înseamnă doar un pas pentru a ne obliga pe toți dacă nebunii ăștia cu clima ajung la ce își doresc. Și acum se vorbește de acordul de liber schimb cu Mercosur. Și nici nu merită să studiem prevederile acestui acord, nu? și nici nu cred că obiectivele Uniunii Europene pot fi realizate cu acest acord. În cele din urmă, e vorba de aceleași vorbe, pentru că totul se învârte în jurul acelorași vorbe. În cele din urmă am pierdut mult din ceea ce reușisem să facem. Europa, asta, cu asta se întâmplă în Europa, se autodistruge Trebuie să readucem puterea reprezentanților naționali. Aici, de fapt, se hotărăște și trebuie să se hotărască politica comercială. Marea Britanie și-a rupt lanțurile. Îi invidiez, dar poate că avem speranțe în continuare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor minut, domnul Zahra. Uh, bohužel debata o obchodních smlouvách a o obchodu... Mulțumesc. Din păcate, acordul de liber schimb și dezbaterea este tot mai politizată și tot mai ideologizată. Eu am fost uh, martor al acestor dezbateri și în mandatul trecut, dar acum situația s-a înrăutățit și mai mult. Recent am uh, discutat despre acordul cu Vietnamul Uh, și, din păcate, aici s-au făcut niște acuzații false care au pus probleme în uh, încheierea acordului. Acum se vorbește despre Bolsonaro și cum că el ar fi problema în cazul acestui acord. În loc să vorbim despre toate barierele comerciale, vorbim tot mai mult despre drepturile omului, despre um, legislația în domeniul muncii și standarde ecologice. Aceste subiecte trebuie tratate în alte locuri, nu în Parlamentul uh, European uh, sau poate în Comisia de Comerț uh, Internațional. Eu respect Pactul Ecologic European, dar uh, putem să respectăm și că alte țări au ales o altă cale. Și mă tem că dacă mergem înainte așa, atunci nu o să mai avem niciun fel de partener comercial. Oare vrem într-adevăr să readucem totuși dezbaterea la aspecte comerciale? Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, doamna Matiaș. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Este extraordinar să vedem că în această sesiune uh, la care a fost uh, prezent uh, la care au fost prezenți uh, finaliștii premiului Zaharov care apără pădurea amazoniană, se întreabă aici dacă acordul Mercosur este compatibil cu uh, aceste dispoziții. Ei bine, nu. Trebuie să ne întrebăm dacă vrem uh, să fim de partea concurenței, dar nu este posibilă concurența pentru că acest uh, acord este sentința uh, la moarte pentru pădurea amazoniană și este un premiu practic oferit lui Bolsonaro. Este o injurie la adresa apărătorilor drepturilor omului și la adresa populațiilor indigene. Este un acord care trebuie aruncat la gunoi și dacă există îndoieli, întrebați-l pe Bolsonaro care situația. Se va retrage din acordul de la Paris și uh, va spune că nu contează chiar dacă iese din acordul de la Paris. Deci ori sunteți prea creduli, ori prea ipocriți și eu uh, prefer să fiu de partea Amazoniei decât să fiu ipocrită. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Salini. Grazie, președinte. Bună. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Bună ziua, domnule comisar. Relațiile comerciale care leagă Mercosur de Uniunea Europeană înseamnă peste 20 de milioane de euro în bunuri și servicii. Uh, spunea colegul Simon acum câțiva, câteva minute. Și acum vorbim despre o zonă comercială care este în afara regulilor, în afara așteptărilor noastre, dacă ne gândim și la pactul ecologic. Bun, Verzii au hotărât să reacționeze într-o manieră dezordonată, ținând cont de faptul că avem un președinte al Comisiei Europene care a semnat acest nou pact ecologic. Cred că sunt supărați pentru că li s-a luat din mână argumentul pe care îl aveau la îndemână întotdeauna și au intrat în acest joc încercând să dea o lovitură mai mare decât oricine. Green, pactul ecologic, sunt, e format din două cuvinte, pact și ecologic. Poți să iei lucrurile cum vrei, poate să fie o provocare pentru toată lumea sau să fie responsabilitatea ta. Dacă vrei să blochezi orice acord comercial, asta să fie calea. Orice acord comercial ar trebui să fie blocat. Vrem ca pactul ecologic să fie o provocare pentru toată lumea sau să fie, de fapt, mormântul acestui continent. Vreți să transformați Europa într-un continent închis la care nu se ajunge. Pactul ecologic ne aduce altceva. Noi vrem să acționăm în favoarea cetățenilor și nu a voturilor, cum vreți voi. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut, domnul Biedroni. Stajul, odziedziczył pan kukułcze jajo. Domnule comisar, ați moștenit un dosar foarte problematic. Acest acord este scris într-un limbaj uh, absolut neinteligibil. Nu reușim să-l înțelegem, pentru că astăzi lumea vorbește o altă limbă. Acest dosar e un fel de cutie a Pandorei. A fost creat uh, pentru 20 de ani, acum 20 de ani, și se bazează pe o uh, mentalitate care nu mai există. Mentalitatea aceasta se bazează pe uh, încrederea în prima în uh, um, faptul că banii sunt prioritari, în defavoarea oamenilor și mediului. Aceste credințe au dus la incendiile din Amazon, la distrugerea pădurilor. Noi nu putem să uh, susținem acest acord, nu putem să susținem această ipocrizie. Cetățenii noștri ies în stradă pentru a proteja împotriva unor acorduri de acest fel. De aceea trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca acest acord să fie tradus într-un limbaj modern, într-o limbă a drepturilor omului și a protecției uh, climatice, pentru că oamenii sunt în stradă și cer acest lucru. Noi acordăm uh, premii pentru uh, drepturile omului și pentru protecția climei și în același timp suntem pregătiți să renunțăm la toate aceste valori pentru a avea mai multe mașini și mai multe telefoane mobile. E inacceptabil. Mulțumesc. Urmează doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc. Pactul ecologic uh, cu punctul 3 încearcă să transforme Uniunea Europeană în lider mondial în tranziția economică. Un instrument este politica comercială. Acordul cu Mercosur intră în felul acesta de la trece de la vorbe la fapte. Uh, iar acordul de la Paris va intra în el. Clauza aceasta a dat roade. Cred că a împins pactul pentru Amazonia ca reacție la incendiile din Amazonia așa încât sunt de acord cu acest compromis pentru politica comercială care apare în uh, pactul ecologic și ținem la durabilitatea lui. Sper că oamenii vor avea rolul cel mai important. Dezbaterea de astăzi este rezultatul unei neliniști, pentru că e vorba de implicarea cetățenilor care oferă posibilitatea de a transforma angajamentele în fapte care controlează și în cele din urmă au și propun o misiune pentru acest pact ecologic. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, un minut, doamna Metz. Dragi colegi, prin uh Fiind de acord cu astfel de acorduri comerciale, contribuim indirect la o creștere rapidă a consumului la nivel mondial. Ni se spune că acest fel de comerț generează dezvoltare, dar asta este o minciună. Este în beneficiul doar al, al câtorva oameni, contribuind la epuizarea resurselor um, mondiale și contribuind la încălcări ale drepturilor omului să luăm următoarea absurditate în cazul acordului Mercosur. Este vorba despre volumele imense de carne, dar uh, comerțul înseamnă schimbul cu produse pe care cealaltă parte nu o are, nu cu produse pe care cealaltă parte le are din plin și care sunt expediate în celălalt capăt al lumii doar din motive de câștig financiar. Este o risipă totală de resurse, mai ales în cazul uh, produselor intensive din punctul de vedere al resurselor, precum carnea de vită. Cum este asta compatibil cu pactul ecologic? Ar trebui să Uh, nu mai uh, punem gaz pe foc prin uh, încurajarea unor volume comerciale și mai mari. Mulțumesc. Următorul vorbitor, două minute, domnul Le Breton. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă pactul ecologic prezentat de Comisie este foarte ambițios pentru că are un obiectiv de neutralitate a carbonului până în 2050. Uniunea Europeană Europeană își proclamă astfel voința de a fi exemplară în aplicarea acordului de la Paris referitor la climă. Intenția este lăudabilă, dar realitatea este foarte diferită uh, de ce se întâmplă mm, în, pe hârtie. Astfel, Uniunea trădează obiectivele de mediu pe care și le-a stabilit. Cel mai bun mijloc de a combate poluarea atmosferică este uh, promovarea circuitelor scurte pentru a limita circulația mărfurilor pe distanțe lungi, care necesită folosită utilizarea masivă de kerosen și uh, carburant greu, ori tratatele de liber schimb fac exact opusul. Din acest punct de vedere, acordul de liber schimb cu Mercosur este emblematic pentru că este uh, potrivit lui Jean-Claude Juncker cel mai mare acord comercial încheiat vreodată de Uniunea Europeană cu peste 750 uh, de milioane de consumatori vizați și 18 miliarde de euro PIB. Deci este într-adevăr cel mai mare acord și este cu atât mai grav pentru pentru mediu, cu cât America Latină este un continent foarte îndepărtat de Europa, iar acest nou parteneriat nu ar face decât să multiplice schimburile foarte poluatoare. Apoi, conținutul um, acordului de, acordurilor de liber schimb uh, sacrifică protecția mediului în, um, din obsesia de a ne exporta produsele cu orice preț. Acordul cu Mercosur nu face nicio excepție de la această regulă. Sigur că da, există un capitol care pretinde să asigure conservarea pădurilor și dezvoltarea durabilă, dar în în realitate Brazilia distruge mai mult ca oricând uh, pădurea amazoniană, ceea ce spune foarte mult despre eficacitatea acestei garanții. În concluzie, fidel ADN-ului său uh, ultraliberal, Uniunea Europeană sacrifică în mod deliberat protecția mediului uh, în favoarea business-ului, în favoarea industriei auto, a chimiei, a industriei farmaceutice, a telecomunicațiilor, a transportului, și a serviciilor financiare, pretinzând contrariul prin pactul ecologic, îi înșală încă o dată bazată pe europeni. Mulțumesc. Următorul vorbitor, timp de un minut, domnul Procacini, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Este o dezbatere extrem de interesantă pentru că arată două fețe diferite. Acea a protectorilor mediului, cei care vorbesc în numele unei ideologii comuniste caută o nouă ideologie ca să dea sens activitățile lor politice, ce afectează economia și, pe de altă parte, eh, eu știu, lucrătorii pe care îi apărau în secolul trecut. A doua față este cea a celor care vin cu aceste formule, cu aceste cum, formule cum ar fi noul pact eh, de mediu. Pentru că singurul lucru ecologic eh, care interesează de aici este culoarea banilor. Vorbesc de acele state europene care, mulțumit acordului cu Mercosur, ar putea mai ușor să-și vândă vehicole de mare putere, iar sectorul agricol european ar fi subminat. Așa că avem aceste două fețe ca într-o imagine de Pablo Picasso și e vorba doar de ipocrizie pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, un minut, doamna Rego. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Săptămâna trecută în Parlamentul acesta s-a prezentat Pactul Ecologic European. Aici sunt foarte multe întrebări și multe contradicții. O întrebare principală se referă la acordurile de liber schimb, acesta pe care vrem să-l ratificăm cu Mercosur și care marchează politica comercială a UE. Sunt multe critici pe care le aduc organiz- organizațiile ecologiste, apărătorile drepturilor omului din America și din America Latină și din Europa. E un acord care prevede vede mișcarea uh, mărfurilor între cele două continente pentru milioane și milioane de euro cu toate emisiile de CO2. Intensificarea producției de carne care merge mână-mână în cu de, defrișarea Amazoniei, folosirea pesticidelor în producția agricolă în America, iar acordul acesta standardizează, de fapt, și normalizează încălcarea drepturilor omului pe care le face fascistul Bolsonaro. Nu știu dacă merge într-o politică politică care vrea să fie durabilă și să reducă emisiile de CO2. Spunem că nu vrem să rămână nimeni în urmă, dar de fapt nu vrem să lăsăm în urmă marile întreprinderi care distrug planeta. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Peters. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Cu Pactul Ecologic European, prezentat săptămâna trecută, Comisia Europeană ne-a arătat că este cea mai ambițioasă Comisie Europeană din istorie, pentru că face tranziția și un pas foarte clar către un viitor durabil pentru noi și pentru copiii noștri trebuie să ne gândim, sigur, și la consecințele uh, de mediu și la consecințele asupra uh, politicii comerciale. Și aici sunt niște taburi care ar trebui să fie uh, dizolvate. Și agricultura este un tabu în acest sens, pentru că și acolo trebuie făcute schimbări. Agricultorii europeni trebuie pe viitor să respecte cele mai stricte standarde de mediu, iar uh, carnea uh, importată poluează mult mai mult decât carnea produsă în Europa economia locală este sectorul care va trebui poate să uh, plătească nota pentru acest acord. De aceea, pentru mine e foarte important uh, ceea ce discutăm astăzi. Există un capitol unde se spune că vor exista drepturi de import pentru produse de carne de vită în, de înaltă calitate, uh, se vorbește de 99.000 de tone și în același timp se vorbește despre amprenta de carbon a uh, cărnii de vită produsă în Brazilia, care este dublă față de carnea de vită produsă în Belgia. Cum putem să susținem acest uh, sector dacă vrem să uh, punem accentul pe politica de mediu? Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, un minut și jumătate, domnul Lopez. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, domnule comisar. Vorbim de un acord între UE și Mercosur, care cere și merită o dezbatere pe fond în, în Parlament și o să facem acest lucru în anii următori. Un acord care este o șansă pentru o alianță biregională între America Latină și Europa. Vreau să vă reamintesc că în felul acesta vom putea lansa, permite populației europene să ia legătura cu cea mai mare piață din lume, piața europeană. Și spun acest lucru, lumea se mișcă și noi căutăm aliați în apărarea multilateralismului și a globalizării juste și inclusive. Iar cu America Latină putem face acest lucru, să apărăm toate aceste lucruri. Merită să avem dezbaterea și merită ca acordul să fie în favoarea acestui obiectiv. Trebuie să exporte norme, standarde și nu neapărat produse. Acordurile comerciale au exact acest scop și vorbim acum despre ce se întâmplă în Brazilia și ce se întâmplă cu Bolsonaro. Mie mi-e scârbă președinte Putin, de președintele Braziliei. Și sunt de acord cu mulți politicieni europeni, dar vreau să vă amintesc că acest acord se negociază de 20 de ani. Au fost alți președinți în Brazilia care au negociat acest acord și dacă putem ajunge la un acord care și să avem standarde exigente și un cadru stabil pentru a lupta împotriva schimbării de climă și pentru a proteja biodiversitatea, mai ales când vorbim de plământul planetei. Dar asta nu trebuie să o facem singuri, trebuie să cerem, să exportăm, dar nu produse, ci standarde, norme. Asta, pentru asta avem uh, asemenea acorduri de acest tip. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut. Doamna Ris, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu cred că, în esența sa, acordul cu Mercosur uh, este antinomic cu um, obiectivele noastre de mediu, așa cum spunea un militant celebru. Dar mai rămân câteva detalii de um, reglat înainte ca Parlamentul European să-și dea unda verde și colegul Bert Lange a spus că avem nevoie de acest timp. Aș dori să menționez două aspecte. Agricultorii noștri trebuie să fie mai bine protejați și, la un nivel mai general, modelul nostru agricol trebuie să fie protejat. Uh, acest acord destabilizează filiera cărnii de vită și a zahărului. În ceea ce privește partea climatică, trebuie să ridicăm tonul cu Bolsonaro pentru că uh, se despădurește pădurea uh, amazoniană, iar dar uh, aceasta înseamnă 10 ani uh, de um, emisii de carbon. Deci ce facem noi, domnule Hogan? Ce le spunem uh, celor care calcă în picioare acordul de la Paris? Am văzut asta și la Madrid. Nu mai este posibil să continuăm ca și până acum. Nu mai e posibil să continuăm cu business as usual. Mulțumesc. Urmează acum domnul Heusling. Ja, wenn wir einen Green Deal Mulțumesc. Dacă vrem un pact ecologic european, atunci e clar că nu putem încheia acest acord. E foarte clar. Mandatul vine din secolul trecut. Nu e anacronic. Și, de fapt, este un acord vechi, da, uh, carne de vită și soia pentru uh, mașini, pentru uh, servicii. Trebuie să începem să negociem din nou. Pentru că mm, avem un capitol de sustenabilitate, ah, minunat, un capitol pentru protecția mediului foarte bine. Bun, dar dacă nu există sancțiuni, nu folosește la nimic. Pentru că vedem ce fel de politician este domnul Bolsonaro. E un neofascist ă, căruia nu facem decât să-i dăm și mai multă putere cu acest acord. Ă, e foarte clar, a spus, de fapt, că el nu va proteja Amazonul. Ehm, a spus foarte clar că ar arunca la gunoi eh, acordul de la Paris. Cu el încheiem noi astfel de acorduri? Atunci trebuie să mă întreb oare ce face Uniunea Europeană, dacă și ia în serios drepturile omului sau ce face? Domnule comisar, ați spus aceleași standarde. Nu putem să avem aceleași standarde dacă eh, fermierilor, fermierilor noștri le cerem foarte multe obligații pe bună dreptate și în același timp importăm dintr-o țară unde standardele de mediu nu au niciun fel de uh, rost. Sunt uh, permise 150 de pesticide care au fost interzise în Uniunea Europeană. Deci nu putem să facem așa ceva cu agricultorii noștri. Mulțumesc. Urmează domnul B. Un minut. Coleg, la titulit ce debat de... Dragi Colegi, această dezbatere ar trebui să se intituleze Dogmele Uniunii Europene sunt compatibile cu mediul pe care pretinde să-l apere? Răspunsul este evident nu, pentru că acesta este un mare paradox. Avem o mare incoerență a Uniunii Europene. Pe de altă parte, um, uh, sunt norme de mediu tot mai exigente impuse agricultorilor europeni și costurile sunt tot mai mari, iar pe de altă parte um, mergem tot mai repede într-o logică de liber schimb, de eliminarea tarifelor vamale animale și așa mai departe. Deci există uh, o mare uh, iluzie și cumva suntem uh, naivi pentru că ceilalți vor profita să aplice o concurență neloială cu și mai multă uh, fervoare. Deci avem uh, nevoie uh, nu avem nevoie să ruinăm și mai mult uh, competitivitatea producătorilor uh, și companiilor noastre. Europa este cel mai bun elev în materie de uh, ecologie. Scăderea a fost de 16% a emisiilor în ultimii ani. În plus, Greta Thunberg a venit să-i culpabilizeze pe occidental. Trebuie să ieșim din această logică a liberului schimb și trebuie să ne apărăm economia și să protejăm mediul. Mulțumesc! Vreau să vă rog să nu depășiți timpul scurt de intervenție pe care l-ați uh, primit de la grupul politic, dar în același timp vă rog să nu vorbiți prea repede pentru că este greu pentru interpret să vă urmărească. Are acum cuvântul doamna Ștegrut, un minut. Fru talman, vi Mulțumesc, doamna președinte. Acordul cu Mercosur este sigur foarte important, dar astăzi vorbim doar de pactul ecologic european. Vorbim de legislație, de comportament, de investiții. Mesajul este că Europa trebuie să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic din lume. E foarte bine, asta nu e o problemă. Dacă am vorbit la fel și despre consecințe. Trebuie să vorbim despre fapte, despre avantaje și despre inconveniente. Transformația, transformarea aceasta înseamnă bani foarte mulți, costuri energetice foarte mari și va, ne va scădea competitivitatea cu un asemenea proiect, vrem, vrem să introducem și o taxă uh, la de pe carbon la frontiere. Știm că există conflicte comerciale în lume, ceea ce riscă să reducă prosperitatea în Europa și modul nostru de viață. Este foarte important pentru noi să subliniem că nu comerțul reglementează totul sau va reglementa totul, ci e vorba de inovații și de puterea nucleară. Mulțumesc! Domnul Wallace, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Hogan, acest acord Mercosur prioritizează profitul pentru companiile tranzacționale și pentru investiții, scăzând în același timp standardele sociale și de mediu pentru lucrători, cetățeni și fermieri. Fermieri europeni, mai ales producătorii de culturi și de carne, vor trebui să facă față unor importuri uriașe ale uh, agrocompaniilor care folosesc pesticide, antibiotice și hormoni pentru a scădea uh, costurile Uh, pesticide, antibiotice și hormoni care sunt interzise în Uniunea Europeană. Se spune că fermierii europeni sunt susținuți pentru a uh, trece prin această tranziție și că strategia de la fermă la furculiță uh, va susține biodiversitatea și va asigura un trai decent fermierilor și familiilor lor. Domnule comisar, ce numele lui Dumnezeu are de a face acordul cu Mercosur cu toate aceste lucruri? Brazilia, Argentina și alte țări din Mercosur n-au făcut decât să blocheze uh, progresul la COP25. Ne-ați spus că nu ar trebui să continue această situație. Dar am vorbit cu Ricardo Salas, care este uh, ministrul mediului al Braziliei, și mi-a spus că nici măcar un uh, uh copac din pădurea amazoniană n-a fost tăiat pentru, a, pro, pentru producție de soia sau de carne de vită. Dumneavoastră chiar credeți așa ceva? Vă rog! Microfonul Vorbitorul a fost întrerupt. Mulțumesc, spune președinte. Urmează doamna Schmidt-Power, un minut și jumătate. Mulțumesc. O agricultură modernă și care să protejeze mediul are nevoie de standarde, într-adevăr, și de resurse. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerare în pactul ecologic. În ceea ce privește acordul de liber schimb, mă întreb dacă pactul ecologic și diplomația uh, oare se pot aplica și în relație cu acești parteneri? Pentru că e foarte clar că nu se măsoară cu aceeași uh, oca. Uh, unde tragem linia? Dacă vrem să luăm în serios pactul ecologic, atunci trebuie să impunem și importurilor uh, externe aceleași standarde de mediu, sociale și așa mai departe. Uh, și în ceea ce privește standardele de producție, producția durabilă, bunăstarea animalelor, uh, țările din Mercosur nu respectă aceste norme. E clar că se folosesc două măsuri. De exemplu, nu se vorbește despre o strategie foarte clară în domeniul culturilor proteice. Ce se va face? Uh, se va face ceva în cadrul acestui acord pentru producția de soia, de exemplu. Ce accente va pune Comisia în noul pact ecologic european cu privire la producția de alimente? Fiecare consumator trebuie să poată lua o decizie în favoarea mediului atunci când cumpără produse la alimentară. Noi punem uh, un accent foarte important pe protecția climatică, pentru că ea ne asigură viața. Și eu, ca agricultor din Austria, domnule comisar, vă spun că pentru asta avem nevoie de condiții cadru, avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de măsuri care să poată fi puse în practică și avem nevoie de o remunerare corectă a serviciilor pe care le aducem noi pentru binele comun. Pentru că e vorba de menținerea unui, unei categorii profesionale. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte Urmează domnul Danti. Un minut. Președinte, signor... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Sunt uluit. Germanii nu au propus o dezbatere generală despre compatibilitatea uh, Uh, noului pact ecologic european uh, și Mercosur și aș vrea să vă dau câteva date. Europa reprezintă 9% din emisiile de gaze cu efect de seră, iar uh, trei țări din Mercosur reprezintă 3,5%, iar aceste emisii sunt compensate de o suprafață mm, uh, împădurită foarte densă și una dintre cele mai uh, scăzute densități demografice. În acest acord există un uh, capitol important. Cred că acesta este cea mai bună garanție posibilă pentru protejarea biodiversității și mm, împotriva despăduririlor și ne ajută să menținem angajamentele asumate de aceste guverne prin acordurile de la Paris. Este de asemenea cea mai bună garanție cu privire la implementarea politicilor de către uh, Bolsonaro pentru a pune capăt politicilor uh, implementate până acum. Sigur că da, dar, dragi colegi, avem cu toții dubii în legătură cu acest acord, dar cred că motivația verzilor este lucrul cel mai inconsecvent dintre toate. Mulțumesc. Acum, uh, domnul Kelleher, un minut. I would like to wish you well. Vreau să vă urez bun venit, domnule comisar Hogan, pentru faptul că ați fost din nou numit comisar. Este un, o mare provocare pentru Europa, promovarea acestui pact ecologic și faptul că protejăm nu numai agenda noastră de climă, ci că o ducem la nivel mondial și încurajăm un acord comercial cu Brazilia, cu Uruguay și cu Argentina care efectiv vor distruge pădurea amazoniană care a mai rămas, că e plămânul lumii vor distruge biodiversitatea și vor trimite un mesaj în lume că Europa nu e așa de serioasă cum ar trebui să fie în ce privește schimbările de climă. Deci, săptămâna trecută am fost de acord cu agenda, dar subminăm ceea ce vrem să promovăm prin acest acord cu Mercosur, pentru că subminează tot ceea ce reprezentăm noi în contextul agendei acestea ecologice. Hai să fim cinstiți. Acest acord subminează principiile de bază pe care le promovăm în Europa în ceea ce privește protecția mediului și în al doilea rând și foarte important subminează agricultura și industria din Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, colegul Hongren, un minut. Eh, Mulțumesc. Ieri în Suedia, guvernul, mulțumit Partidului Verzilor din Suedia, a hotărât că în toate sectoarele politice trebuie să aibă un obiectiv legat de protecția climei. Ar trebui să fie evident în Uniunea Europeană mai ales în ce privește acordurile comerciale, care sunt o ocazie extraordinară să avem o influență asupra politicii de climă desfășurată de alte state. E cea mai bună manieră de a o face. Poate că e singura manieră să avem o influență asupra statelor terțe. Uniunea Europeană n-ar trebui să aibă relații comerciale cu țări care nu susțin acordul de la Paris și care nu se ocupă de realizarea lui. Aud cu plăcere reprezentanți ai altor grupuri politice care spun că trebuie să fim pionieri în ce privește schimbările de climă. Ar trebui să acționăm la toate nivelurile, în toate domeniile, pentru că altfel sunt sunt vorbe fără sens în timpul acestui legis mandat de 5 ani, pentru că uh, dacă nu reușim o să fie singurul nostru, ultimul nostru mandat. Următorul vorbitor, domnul Ros, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Săptămâna trecută, domnul Timmermans a prezentat uh, Pactul Ecologic European. Acolo regăsim uh, și strategia aceasta de la mm, fermă la furculiță. De altfel, în Uniunea Europeană este interzisă creșterea puilor în sistem uh, baterie, la fel și utilizarea pesticidelor. Și apoi uh, impunem reguli și mai stricte. În schimb, uh, prin acordul Mercosur vom găsi în farfurile noastre produse care vin din aceste țări care nu respectă aceste reguli. Acordul cu Mercosur practic este o strategie de genul uh, mașină versus vacă. Și în țara mea, de exemplu, în Olanda, agricultorii sunt afectați de această concurență neloială și natura și consumatorii nu vor avea nimic de câștigat. Deci va trebui neapărat să revedem această politică care nu este solidă. Următorul orbitor, domnul Iaruba, sunt și jumătate stajemy dziś przed poważnym dylematem. Z jednej strony... Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi ne confruntăm cu o dilemă foarte importantă. Se estimează că acordul cu Mercosurul ar trebui să genereze undeva la 90 de miliarde de euro în PIB-ul nostru, 88 de miliarde de euro în balanța comercială, și chiar mai mult uh, în termen de servicii. Pe de altă parte, acest acord ar putea să contribuie la deforestarea, la despădurirea uh, cele mai importante păduri de pe planeta noastră, Amazonul, care pădure este tăiată sistematic pentru a face loc pentru producția de soia. Avem această propunere și anume ar trebui să folosim acest acord pentru a cere acestor țări să-și schimbe politica. Însă acest lucru va duce la emisii și mai mari de dioxid de carbon din cauza transportului. Întrebarea este, chiar putem să folosim acest acord pentru a ne forța omologii să respecte standardele noastre în ceea ce privește utilizarea pesticidelor, bunăstarea animalelor, în ceea ce vrește uh, alimente sigure, toate aceste standarde trebuie să fie respectate de agricultorii din Uniunea Europeană. Asta e o formă de presiune pe care trebuie să o folosim, dar nu singura formă de presiune. Pe de altă parte, avem bănci care investesc în partea cealaltă a Atlanticului în proiecte care sunt complet nesustenabile. Uh, Uh, în domeniul agriculturii. Cred că ar trebui să punem întâi accentul pe standarde și doar apoi să semnăm un acord comercial, exact așa cum facem și în uh, negocierile de aderare. Poate că ar trebui să avem și o perioadă de tranziție în care să putem verifica dacă standardele sunt aplicate. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Zidl. Un minut. Stimată doamnă președinte, un acord de liber schimb cu uh, statele din Mercosur uh, va deschide și mai mult piața europeană pentru produsele agricole din America de Sud. Țări precum Brazilia, care produc în masă la costuri foarte accesibile, vor putea să își exporte, să exporte și mai mult, să-și crească producția cu consecințe fatale și pentru mediu și pentru piața internă europeană. Otrăvirea oamenilor și a naturii prin utilizarea masivă la scară largă a pesticidelor este o problemă cunoscută cu pesticide care sunt uh, interzise în Europa. Să nu mai vorbim despre protecția plantelor, despre protecția, despre bunăstarea animalelor. Aici nu avem nimic de a face cu standardele europene și să nu ne mai gândim și la practicile agricole folosite, uh, utilizarea de terenuri obținute în urma arderii pădurilor. Toate acestea sunt probleme. Uh, acordul acesta nu uh, face decât să pună în pericol valorile europene și situația noastră și nu poate fi susținut. Mulțumesc. Domnul Vodun, un minut. Thank you. Mulțumesc. Parlamentul acesta, uh, Parlamentul i s-a promis un pact ecologic radical, iar tinerii au primit această promisiune, dar dacă e să însemne ceva, acest pact, acest acord trebuie să se refere la toate aspectele din legislație și toate acordurile comerciale care se negociază aici, nu numai Mercosur. Noi avem de partea noastră niște unelte, pro, Acordul de la Paris trebuie să fie mai important decât carnea de vită din Brazilia în magazinele noastre. Trebuie să folosim noile acorduri comerciale ca să ne asigurăm că legislația de mediu nouă, legile bune și guvernanța sunt respectate. Acordul cu Mercosur este cea mai bună șansă pe care o vom avea ca să avem garanții pentru protecția Amazon, Amazoniei. Dacă chiar vrem să spunem ce spunem, atunci e momentul să transformăm vorbele în fapte. Comerțul poate fi un factor bun, dar trebuie să comercia, să negociem acest lucru și să protejăm, să protejăm clima, ceea ce este o prioritate. Mulțumesc! Urmează acum doamna Wiener, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Simate, domnule comisar, atunci când auziți uh, intervențiile, trebuie să spuneți că, în mod foarte clar, Europa nu vrea un acord cu Mercosurul. Și asta din motive foarte bune. E vorba de obligație morală pe care a trebuit să o simțiți și dumneavoastră acum, ca voce a Europei împotriva acestui acord uh, cu Mercosurul. Este foarte clară această voce când citim titlul dezbaterii, compatibilitatea între Pactul Ecologic European și Mercosur. Nu există o astfel de compatibilitate din multe motive, fie că vorbim despre protecția climei, uh, protecția agricultorilor, protecția biodiversității, importuri de soia, pe acest schimb uh, care se face între uh, produse agricole și mașini. Uh, dumneavoastră, pentru cine, pe cine susțineți, pentru cine lucrați? Oare pentru marile concerne sau pentru agricultorii noștri? Mulțumesc! Urmează doamna la Österle, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Schimburile noastre comerciale și importurile noastre nu trebuie să fie o frână în lupta noastră colectivă împotriva schimbărilor climatice. Ori acordul cu Mercosur constă în deschiderea pieței noastre, desfițând uh, drepturile vamale pentru 92 de produse exportate din Mercosur în Uniunea Europeană. Și atunci se pune problema echității. Pentru a atinge obiectivul neutralității de carbon în 2050, impunem întreprinderilor europene niște reguli suplimentare de reducere a emisiilor de CO2 nu putem să le penalizăm, favorizând în același timp importuri care nu se suprapun acelorași constrângeri. Mecanismul de ajustare a carbonului la frontiere prevăzut în pactul ecologic trebuie să fie instituit rapid, cu reguli simple, ușor de înțeles și aplicabile de către toți. Evident, trebuie să refuzăm orice concurență neloială. Cum putem noi să justificăm, să impunem tot mai multe norme agricultorilor noștri și în același timp să deschidem ușa pentru produse agricole care nu respectă normele? Trebuie să garantăm consumatorilor um, europeni respectarea normelor sanitare. E o chestiune de sănătate publică și în același timp trebuie să asigurăm uh, pentru agricultorii și industriașii noștri o piață cu reguli echitabile. În fine, și nu este cazul în acest acord, trebuie să impunem o gestionare durabilă a resurselor prin introducerea de clauze constrângătoare în schimburile noastre comerciale cu respectarea acordului de la Paris privind clima și protecția pădurilor. Așa cum am spus și noi în timpul dezbaterilor privind incendiile de pădure din Amazonia. Nu putem să uh, susținem un un acord care nu răspunde exigențelor anunțate acum câteva zile de președinta Ursula von der Leyen în cadrul acestui uh, pact ecologic, care trebuie să fie cel mai important pentru noi. Acum, uh, colega Arena, un minut. Mulțumesc. Comisia ne-a prezentat ambițiile sale în materie de climă cu acest pact ecologic. Îi felicit dar această comisie cum poate justifica semnarea unui acord ca acesta, care este un acord vechi, care a fost negociat acum 20 de ani și situația e la fel cât de coerente sunt aceste politici când știm ce impact are acest acord asupra popoarelor indigene, asupra drepturilor omului, asupra tot ceea ce se întâmplă acolo. Iar capitolul de dezvoltare durabil și garanția pentru dezvoltare durabilă nu sunt adevărate și știți acest. Fiți sinceri, fiți coerenți, fiți consecvenți. De ce acest capitol de dezvoltare durabilă este exclus din mecanismele de reglementare cu alte state care intră în acest acord comercial și când vorbim de drepturile omului sau dreptul la dezvoltare durabilă, nu există posibilitatea de a folosi mecanismul de reglere, reglementare a diferendelor. Vă sfătuiesc să citiți cele spuse la Davos. Patronul la Davos spune că, care și nu e de stânga, spune că o întreprindere este responsabilă, are răspundere de mediu și sociale. Deci, Consiliul, Comisia, vă rog să fiți mai puțin ideologiști în ceea ce privește acordul acesta și să respectați ce fac întreprinderile astăzi în ceea ce privește protecția mediului. Mulțumesc! Next, uh, este Mulțumesc. Urmează acum domnul Paet, un minut. Thank you. Trăim vremuri de schimbări geopolitice, războaie comerciale și o amenințare tot mai mare la adresa uh, ordinii mondiale multilaterale. E nevoie de angajamente de ambele părți uh, pentru o ordine comercială bazată pe norme acest acord va aduce oportunități pe o piață cu oportunități economice foarte mari. În același timp, ne confruntăm cu problema degradării mediului și a schimbărilor climatice care necesită un răspuns global. Cu fiecare nou acord comercial, Uniunea Europeană crește eforturile de a implementa și de a asigura angajamentele uh, de dezvoltare durabilă. Și acordul UE-Mercosur nu este o excepție. Există un capitol puternic de dezvoltare durabilă și astfel suntem pe calea cea bună cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay în angajamentele de aplicare a acordului de la Paris. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul, doamna O'Sullivan, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit, domnule comisar Hogan. Mă bucur să văd că are loc această dezbatere astăzi, dezbatere inițiată de grupul meu al verzilor prea des uh, nu ne îndeplinim obiectivul de a proteja lumea și cumva uh, susținem interesele corporațiilor și produsele nesustenabil de ieftine. Mm, nu am cum să mă întreb uh, cum se poate să existe o compatibilitate între acest acord uh, și uh, pactul ecologic. Vorbim despre carne de vită și care este mm, produsă în zonele care au fost despădurite. La fel vorbim și despre producătorii auto, vorbim despre o economie circulară și despre agricultură sustenabilă, după care importăm produse care distrug clima. Orice acord trebuie să fie pe măsura obligațiilor noastre de la Paris, trebuie să protejeze drepturile lucrătorilor în UE și în America de Sud și trebuie să mențină elementele din pactul ecologic. De asemenea, trebuie să evităm uh, să provocăm haos uh, în uh, Europa, pentru că um, crescătorii de, de vite din Irlanda deja se confruntă cu o concurență nesustenabilă. Coleg, colegul Vircună, în un minut și jumătate. Täällä siitä kuinka yhteensopiva mercosur sopimus on. Mulțumesc. Vorbim astăzi despre compatibilitatea dintre acordul de liber schimb cu Mercosur și pactul ecologic european. Uh, domnule comisar Hogan, sunt de acord cu dumneavoastră. Este clar că este compatibil. E de fapt parte a Pactului Ecologic European. În Pactul Ecologic European se pune accentul pe politica în domeniul climei și pe aplicarea acestui principiu al neutralității climatice în mod treptat. Însă, dezvoltarea durabilă cuprinde în același timp și aspecte sociale, economice și și de mediu. De aceea, trebuie să ne gândim la economie și la o Uh, durabilitate și economică și socială. De aceea avem nevoie de acorduri comerciale, altfel Uniunea Europeană nu va putea să atingă neutralitatea climatică și nu e suficient. Toată lumea trebuie să vină împreună cu noi. Politica comercială joacă un rol foarte important aici pentru a convinge și alte regiuni ale lumii să-și asume obligații în acest sens. La Madrid nu s-au făcut progrese prea bune. De aceea, Trebuie să uh, convingem SUA, India și China uh, anul viitor, poate la următoarea uh, reuniune. Um, e nevoie ca toate acordurile comerciale să aibă un capitol privind durabilitatea, un capitol a cărei aplicare să fie supravegheată printr-un comitet. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum doamna Carvalhaiș. Un minut. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, doamna președinte interdependența este complexă. Relațiile cu Uniunea Europeană și cu restul lumii nu trec printr-o ecuație protecționistă. Acordurile comerciale în acest sens trebuie să fie considerate o șansă, fie pentru întărirea exporturilor de bunuri și servicii, fie pentru crearea de întreprinderi. Acordul acesta este și un spațiu de dialog, de înțelegere față de restul lumii. Putem promova valori și practici de dezvoltare durabilă, drept drepturile de mediu, drepturile lucrătorilor, drepturile omului, sănătatea și siguranța alimentară, comerțul uh, echitabil, uh, apropierea dintre țări, pentru a apăra obiectivele care trebuie să fie globale. De aceea angajamentele politice din acordul Mercosur sunt importante. Uh, angajamentul de a respecta acordul de la Paris, de a respecta convențiile pentru comerțul internațional cu speciile de animale, fauna și flora silvestră care sunt în pericol și care nu pot fi considerate simple exerciții retorice. Sunt chestiuni fundamentale pe care Uniunea Europeană trebuie să le aplice în toate instrumentele de control care să ne permite să acționăm cu intransigență când vedem încălcarea regulilor și când vedem încercări de a boicota elementele care sunt compatibile cu pactul ecologic. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Deparni Grünberg, un minut. Frau Präsidentin, Herr Hogan, Domnule președinte, domnule Hogan, în această criză ecologică în care ne aflăm astăzi, Uniunea Europeană ar trebui să aprobe un acord care are ca scop explicit uh, uh, creșterea comerțului cu uh, soia și cu carne de vită, este foarte clar că acest lucru duce la distrugerea Amazonului pentru a avea suprafețe tot mai mari pentru producția acestor lucruri. Și domnul Bolsonaro a spus foarte clar că nu-l interesează protecția climei. El vrea oportunități de afaceri. E destul de dramatic. Și ce miză mai avem aici? Uh, riscăm să pierdem foarte mult din biodiversitate, pentru că pădurea amazoniană este cel mai mare refugiu pentru specii de pe întreaga planetă. 60 de mii de tipuri de soiuri de pomi, uh, zeci de mii de soiuri de uh, specii de animale, de păsări care trăiesc doar în acest ecosistem. Ca europeni, este obligația noastră să milităm pentru protecția globală a pădurilor. Și, în forma sa actuală, E foarte clar că acest acord nu face decât să contracareze uh, protecția mediului. Mulțumesc. Urmează doamna Cumpule Natri. Un minut. Madame oh, I'm sorry, sorry, sorry. Președinte, îmi cer scuze, am, am, l-am sărit pe domnul Didier, îmi cer scuze. Doamna președintă, Există incoerențe politice pe care popoarele europene nu, au motive să nu le mai suporte. Acordurile cu partenerii din Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay reprezintă, din păcate, o demonstrație izbitoare. Europa promite să uh, inoveze cu un pact ecologic, împiedicând importurile din țări care nu respectă normele de mediu. Cum vă imaginați că unii, în maximă opacitate și în numele nostru, pot să autorizeze țările din America din Sud să inunde piața europeană cu produse alimentare care conțin substanțe interzise pentru proprii noștri producători. Este vorba despre o absurditate ecologică și la asta s-ar adăuga un plan social de mare amploare. Parlamentul European trebuie să refuze să fie complice ca aleși ai poporului. Cum vreți uh, să le spunem crescătorilor de povine, care deja uh, suferă din cauza crizei și care, în plus, în fiecare an uh, trebuie să suporte exporturi uh, de 100 de, mii, de milioane de tone de carne de vită din aceste țări intoxicate cu antibiotice. Cum putem să acceptăm produse mediocre în supermarketuri care reprezintă riscuri reale pentru sănătatea publică, pentru sănătatea copiilor noștri și asta în, în disprețul exploatărilor familiale care în fiecare zi se zbat să supraviețuiască și să garanteze securitatea alimentară. Uh, în fața unor acorduri funeste de culoar trebuie să răspundem cu fermitate comunitate. trebuie să răspundem cu un spirit de responsabilitate și bun simț. Vă spun, trebuie să încetăm uh, să fim naivi globalizării. Mesajul meu este clar. E timpul pentru ca noi, uh, popoarele europene, să ne uh, reluăm destinele în propriile mâini. Vă mulțumesc. Acum este rândul doamnei Cumpula Natri. Un Doamnă președintă, întrebarea este dacă Mercosur și uh, pactul ecologic sunt compatibile. Acordul cu Mercosur include un angajament obligatoriu al părților să pună în uh, aplicare acordul de la Paris, dar acest uh, angajament este în capitolul de dezvoltare durabilă și ca atare nu este supus unor sancțiuni comerciale. Dacă acordul ar fi rectificat așa cum este, atunci ar fi posibil să se evite acordul de la Paris, inclusiv uh, emisii zero în pădurea amazoniană până în 2030. Iar uh, Brazilia nu poate fi sancționată lipsind-o de preferințele comerciale. Este un partener al uh, Uniunii Europene, cum am aflat săptămâna trecută la Madrid. Dar în pactul ecologic, Comisia spunea uh, ca respectarea acordului de la Paris să fie un element esențial al tuturor acordurilor de uh, schimb liber viitoare, pentru că în felul acesta s-ar putea ajunge la sancțiuni comerciale. Deci vă propun să găsim o soluție. Parlamentul să ceară ca o condiție pentru ratificarea acordului comercial să apară ca element esențial în acordul cu Mercosur, semnarea acordului de la Paris. Eu voi căuta această soluție și vrem să folosim acest instrument progresiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Polciac în minut. Ja uznavam că i z debaty vyplývá řada úzkých míst. Mulțumesc. Uh, eu recunosc că această dezbatere relevă multe probleme în acest acord, dar totuși să nu ne îndepărtăm de realitate. E important ca țările Mercosur și Uniunea Europeană uh, au semnat acordul de la Paris și Brazilia este o țară cheie pentru soluționarea problemei despăduririi. Ce se întâmplă în cadrul în care nu suntem în stare să vorbim cu Brazilia, să discutăm, să ajungem la un acord? Sigur că trebuie să facem eforturi pentru protecția pădurilor, dar vreau să-i rog pe colegii mei de la Partidul Verzilor să fie constructivi. Trebuie să colaborăm cu Brazilia, trebuie să o implicăm într-un mod pozitiv. Iar uh, în acordul uh, de liber schimb cu Mercosurul există un capitol cu privire la dezvoltarea durabilă prin consolidarea uh, contactelor comerciale în care se, ia, în, se iau în considerare problemele legate de mediu. Cred că ar trebui să rămânem la realitate, pentru că asta se găsește în acord. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rodriguez Pinheiro, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Felicitări, domnule comisar Hogan. Uniunea Europeană emise de trei ori mai mult gaze cu efect de seră decât Mercosur, dar suntem lideri la nivel global în lupta împotriva schimbărilor de climă pactul ecologic și angajamentul de a deveni prima regiune din lume care să fie neutră din punct de vedere climatic ă, dovedește acest lucru, dar nu e suficient. Este necesar să avem un angajament, este necesar să implice toată lumea. Atmosfera nu are frontiere așa încât este extrem de important ca acordul cu Mercosur, pentru că trebuie să aibă un capitol ambițios de dezvoltare durabilă, care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic. Și e nevoie și de un angajament obligatoriu pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris și astfel să se retragă, altfel dacă nu să se retragă preferințele geografice. Brazilia ă, altfel trebuie obligată să nu mai taie pădurea amazoniană și să-și reducă emisiile de gaze cu efect de sură. Este singura din marile țări în dezvoltare care și-a asumat acest lucru. Avem multe lucruri de făcut, trebuie să garantăm îndeplinirea aceasta, pentru că e vorba de obligații, iar Parlamentul va juca un rol important. Mulțumesc! doamnă președintă Mulțumesc, președinte. Îmi pare rău că v-am întrerupt, dar uh, trebuie să cereți grupurilor parlamentare timp de intervenție puțin mai lung. Nu e vina mea. Urmează acum doamna Spiraki. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar Hogan, fără îndoială, acordul UE-Mercosur este unul important și este benefic uh, din punct de vedere economic, având în vedere milioanele de consumatori pe care îi acoperă. Practic se vor reduce și taxele. Dar, mai presus de toate, este un acord foarte provocator și motivul pentru care spun acest lucru este că din, și este certificarea de mediu pentru produsele care vor veni în Europa. Domnule comisar Hogan, este foarte important să îi asigurăm pe cetățeni uh, și pe agricultorii din Europa că produsele care vin în Europa din țările Mercosur vor avea certificate de mediu, uh, că îndeplinesc standardele pe care le avem în Europa. Mercosur uh, poate, la rândul său, să se asigure că aceste țări ne ajută să atingem țintele climatice pentru 2050, dar mai întâi de toate trebuie să fim realiști.